un viitor cert și eh, încredere în viitor. Doamne și domnilor, joia trecută am fost eh, înștiințat de Iveta Grigule de faptul că a părăsit eh, grupul EFD de cu efect imediat. De aceea trebuie să informez Parlamentul că grupul FDD nu uh, mai există, nu mai are dreptul există pentru că nu mai întrunește numărul minim de, particip, de membri din diferite, dintr-un număr dat de state membre. Adică acest grup nu își mai are îndreptățirea. Domnule deputat, vă rog. Domnule președinte, cu toate că am schimbat sau dumneavoastră ne-ați schimbat ordinea de ședere în sală, vreau să vă spun că astăzi uh, am obținut uh, numărul de semnături suficiente pentru a păstra în viață grupul EFDD și anume a păstra intact. săptămâna trecută am fost uh, atacați în urma demisiei unei colegi de noastre, ceea ce s-a întâmplat în, în condiții cât se poate suspecte, din câte știm noi, cu sprijinul noastră. Eu cred că acest lucru uh, trece dincolo de caracterul de neutralitate al funcției noastre. Tocmai de aceea aș vrea din partea noastră un angajament anume că niciodată o astfel de imexiune din partea președintelui nu va mai exista și că veți rămâne în continuare așa de neutru cum vă cere fișa postului. Mulțumesc! Formarea grupurilor parlamentare se face conform articolului 32 din regulamentul intern care prevede acest lucru. Premisele înseamnă, ă, includ o dispoziție conform căreia dacă un grup nu mai întrunește membrii din cel puțin șapte state membre, acest grup nu mai are îndreptățirea de a exista. A făcut nimic altceva decât să comunic uh, conferinței președinților acest uh, fapt. Deci uh, aici nu este nici o, nici o speculație. Cel puțin șapte membri din șapte state membre trebuie să se alăture grupului dumneavoastră pentru că acest grup să se poată reînființa. Deci, asta, asta este prevederea regulamentului. Dacă voi primi aceste semnături individuale, uh, atunci voi da curs solicitării dumneavoastră. În ce privește eh, ordinea de ședere în eh, această sală, ea a fost eh, stabilită printr-o decizie a conferinței președinților. Procesul verbal al ședinței suspendate în 18 septembrie este disponibil. Există obiecții? Nu? Bine. Atunci îl considerăm valid și astfel adoptat. Doamnelor și domnilor, Izabela Lovin, începând de 3 octombrie 2014, a fost uh, numită